Un instant. La séance est reprise. Alors, ma chère ședința. Vă rog să luați cuvântul, doamnă. Cu microfon, vă rog.